Dear colleagues, beste collega's, as I am um, the longest serving and available member. Of... Dragi colegi, colegul nostru care, sau în calitatea de membru cu cea mai lungă experiență în comisia noastră, am onoarea să prezidez această întâlnire. După cum uh, mi-a transmis secretariatul, quorumul este întrunit. Sunt prezenți 90 de membri, 19 membri, jumătate, 25% din membrii comisiei, astfel încât putem să uh, ne alegem uh, vicepreședinții și președintele. Aș dori să le cer colegilor să ne prezintă candidații din partea grupurilor politice sau candidații care se bucură de sprijinul a cel puțin patru membri ai acestei comisii. Domnul Flan, care acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În numărul grupului PPE am plăcerea să prezint candidatura pentru președinția acestei comisii a unui, unei cunoștințe foarte veche a noastră, și anume colegul Elmar Brock. Aș dori, doamnă președintă, ca numele grupului meu politic, să vă mulțumesc pentru modul în care domnul Albertini a prezidat această comisie în prima parte a legislaturii. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, aș dori să mai adaug ceva supun înțelegerii colegilor din celelalte grupuri politică. Domnul Brock nu poate să participe la ședință cu noi, are obligații ca reprezentant al Parlamentului în grupul care se ocupă de redactarea noului tratat interguvernamental. Așa cum spuneam, aceasta îl împiedică să vină aici. A trimis o scrisoare de acceptare a acestui post, dacă îi se acceptă candidatura, cum sperăm să se întâmple. Mulțumesc. Yes. Are there other candidates here on this? Vă mulțumesc. Mai există și alți candidați? Nu? Atunci aș dori să citesc mesajul domnului Brock. Acesta este următorul. Dragi colegi, am fost informat că grupul meu politic intenționează să mă nominalizeze pentru funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe. Este o propunere care mă onorează și am acceptat această propunere cu plăcere. După cum știți, în acest moment sunt unul dintre cei trei reprezentanți numiți de Parlamentul European pentru a participa la negocierile uh, pe marginea uh, tratatului, uh, pactului fiscal a Uniunii Europene. Drept urmare, nu pot să particip la întâlnirea constitutivă a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, nu pot să particip așadar la procesul uh, electoral. Regret acest lucru, dar cred că am un uh, angajament moral față de instituția noastră. Uh, trebuie să uh, onorez, uh, trebuie să onorez part- cu participarea mea la aceste negocieri. Uh, cer înțelegere din partea comisiei și uh, sper că mă veți uh, înțelege. al dumneavoastră, Elmar Brock. Da, aveți cuvântul. Aș avea o întrebare, doamnă președintă. În mod tradițional, uh, când cineva este ales în funcția de președinte al unei comisie, îi se cere să uh, dea detalii despre interesele financiare. De la 1 ianuarie se aplică noi uh, reguli și uh, presupun că domnul Brock respectă toate obligațiile conform cu, conforme cu aceste noi reglementări. Domnule Tenoc, pot să vă... Domnul Brock spune că îndeplinește din punct de vedere moral toate uh, cerințele necesare și că îndeplinește toate obligațiile legate de această funcție. Deci cred că declarația dumnealui este suficient de clară. Acest lucru înseamnă că în situația în care nu există alți candidați, aș propune, aș propune să acceptăm uh, Uh, nominalizarea prin aplauză. Toată lumea presupun că este de acord. Vă mulțumesc foarte mult și cred că noi, în calitatea de membri ai Comisiei AFET, uh, ne dorim să-i transmită domnului Brock următorul lucru. Sperăm sincer că nominalizarea dumnealui va conferi o imagine și mai bună acestei comisii în exterior. Comisia noastră sunt sigură că va fi uh, întărită sub conducerea uh, dumnealui. Sunt sigur că domnul Brock, mâine când va veni alături de noi, va uh, prelua sarcina de a mulțumi uh, predecesorului domnului Albertini. În continuare nu avem alături de noi un președinte, deci eu voi prezida în continuare și procesul de alegere a, a celor patru vicepreședinți. Grupurile politice au indicat că nominalizările sunt următoarele. Pentru funcția de prim președinte, domnul uh, Ferreira, domnul Pașcu, al doilea președinte, al treilea președinte, domnul, domnul Covacev, și al patrulea vicepreședinte, domnul Maier. Doresc să știu dacă mai există și alți candidați. Nu? Domnul Pofier. Acceptați uh, nominalizarea dumneavoastră? Da. Atunci, domnul uh, Pașcu, da? Vă mulțumesc. Domnul Kovacev? și domnul Maier. Domnul Maier ne-a scris următorul lucru. Din păcate, nu voi putea participa la întâlnirea Comisiei FET de astăzi. Îmi pare foarte rău, dar am avut probleme cu zborurile. Doar Acum am aflat că trebuie să fiu prezent la această întâlnire. Deci aș dori să vă spun prin acest e-mail că sunt un candidat și în plus vă voi trimite o scrisoare oficială prin fax în această dupămasă. Vă mulțumesc. Domnul Cortes dorește să intervină. Eh, GUE-NGL eh, Vă mulțumesc, doamnă președintă, În numele grupului politic GUE doresc să eh, confirm eh, cele citite tocmai de dumneavoastră, mesajul scris al colegului Maier, care a avut dificultăți și nu a putut să fie alături de noi astăzi. Aș dori să vă atrag atenția în numele meu personal și în numele, uh, numele grupului politic că acceptăm această propunere. Doamna președinte, uh, nu există niciun alt uh, candidat suplimentar. Haideți să trecem la uh, aclamări, dacă toată lumea este de acord. I can wish everybody, uh... Deci pot să îi felicit pe toți și să le urez toate cele bune pentru noile lor uh, funcții și acum îi cer domnului uh, Pofeira să preia uh, conducerea acestei ședințe. Yes. So, thanks to everyone. Doresc să mulțumesc tuturor. Everybody's invited to come here. Da, toată lumea este invitată să uh, vină la prezidiu, domnul Covacev și dumneavoastră.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 Cred că, în primul rând, trebuie să spunem bun venit unui nou membru. Este vorba de fostul președinte al Parlamentului European, domnule Buzek. Bine ați venit la comisia noastră. Și acum putem trece la adoptarea uh, proiectului de ordine de zi. Ordinea de zi nu a fost modificată și este adoptată așa cum a fost uh, propusă. Văd că toată lumea este de acord. Nu există niciun fel de comunicare a președintelui. Următorul punct pe ordinea de zi este rezoluția Parlamentului European referitoare la procesul de integrare europeană a Kosovo. Raportoarea este colega noastră Ulrike Lunacek, care văd că este prezentă. Și acum au fost înaintate 209 amendamente de către colegi. Raportoarea a negociat 18 amendamente de compromis. Și acum îi dau cuvântul uh, colegii noastre Ulrică Lunacek pentru a ne uh, prezenta aspectele principale regăsite în acest amendament de compromis. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, și noua conducere a uh, Comisiei uh, cu vicepreședintele și vicepreședinții aleși. Cât despre raportul uh, meu, ați văzut, am avut o întâlnire cu raportorii din umbră săptămâna trecută și am putut să convenim asupra câtorva compromisuri în multe privințe. Înainte de a începe să comentez asupra conținutului, aș dori să mulțumesc colegilor, tuturor celor care au depus amendamente, de asemenea celor mai ales în ceea ce privește Kosovo, după cum știm, uh, situația și atitudinea față de uh, Kosovo este încă uh, conflictual în acest Parlament, dar mulțumesc celor care au depus amendamente și celor care au fost dispuși să analizeze compromisurile, să vadă unde putem să cădem de acord asupra unor chestiuni asupra unora nu am reușit, dar asta face parte din democrație. În comparație cu an, raportul anterior, pe care l-am făcut exact cu un an și jumătate în urmă, ă, s-au schimbat o serie de lucruri, unele nu. Ceea ce s-a schimbat, ă, și mă refer la acest lucru în rezoluție, în adunarea generală, în septembrie 2010, în adunarea generală a Națiunilor Unite, am avut o rezoluție care uh, a fost uh, începutul dialogului între Belgrad, între Serbia și Kosovo, care până în prezent uh, au avut loc nouă întâlniri, din păcate nu toate cu rezultatele uh, pe care am scontat, dar cel puțin dialogul a fost inițiat și pentru prima oară membrii Uh, ai celor două guverne, reprezentanți au stat la aceeași masă, ceea ce este un pas înainte mare în relațiile între cele două țări. Alte lucruri care s-au întâmplat. Uh, săptămâna trecută, comisarul Malmström, pe 19 ianuarie, a mers la Pristina și a început uh, un dialog pe marginea subiectului vize, un lucru care a fost cerut, a durat prea mult, însă în cele din urmă acest dialog a început și comentez asupra acestui aspect uh, în raport. În comparație cu iulie 2010, 69 de membri a Națiunilor Unite au recunoscut Kosovo, acum avem 85 uh, de membri ai Națiunilor Unite care au recunoscut uh, Kosovo ceea ce mă duce la o chestiune controversată între majoritate și minoritate în acest Parlament. În raport, asemenea raportului precedent, am uh, punctat că am salutat și aș saluta uh, ca uh, cei cinci membri care nu au recunoscut independența Kosovo să o facă. Motivul, și l-am spus de mai multe ori, este că avem misiunea cea mai mare uh, în uh, Kosovo, uh, EULEX. O să mă refer la aceasta mai târziu, cu mult personal, cu multe organizații implicate, multe proiecte se desfășoară la fața locului și ar fi foarte important ca Uniunea Europeană să fie percepută ca un întreg și nu ca o entitate divizată. Aș mulțumi celor care au ofițeri de legătură în Pristina, Uh, să facă totul pentru ca să se ajungă la o recunoaștere uh, total a Kosovo. Apoi, în uh, raport am menționat și faptul că este important, mai ales având în vedere referendumul din Croația care a avut loc ieri și unde am asistat la o majoritate de două treimi, Uh, și pentru Kosovo, ca și pentru alte țări din regiune, este vorba de o perspectivă care a fost uh, promisă la Salonic în 2003. Uh, deci există în continuare premisele pentru acest lucru. Acest lucru este valabil și pentru Kosovo, lucru pe care l-am subliniat în raportul pe care l-am redactat. Am menționat uh, importanța dialogului cu Belgradul, am menționat uh, importanța inițierii dialogului privind vizele pentru a înlătura acest sentiment uh, de izolare pe care îl resimt în special tinerii, precum și cetățenii celorlalte țări din jur, care deja pot să călătorească liber, în vreme ce cei din Kosovo nu pot să o facă. Uh, nu uh, trebuie să existe sentimentul că Uniunea Europeană nu ia în serios acest lucru. Va fi prezentată o foaie de parcurs uh, foarte curând și guvernul din Kosovo va trebui să o pună în aplicare. Desigur, în raport uh, m-am referit și la zonele problematice din Kosovo. Avem nereguri, am avut nereguli foarte mari la ultimile alegeri parlamentare, unde au participat câțiva colegi în calitate de observatori și în acest uh, raport uh, cer pedepsirea rapidă a autorilor fraudelor, în special la nivelul autorităților, pentru că trebuie să se arate că un asemenea fenomen nu se va mai întâmpla la alegeri. Cer uh, uh, partidelor de opoziție guvernului să treacă la reforma electorală și uh, constituțională care sunt necesare pentru uh, organizarea unor uh, alegeri uh, așa cum trebuie data uh, viitoare. Uh, pentru a vedea cum se prezintă voturile, cum sunt acestea numărate, sunt condiții pentru alegeri optime data viitoare. Problema corupției și criminalității organizate, uh, două accente uh, puse de misiunea EULEX, uh, sunt subliniate în raportul meu. EULEX a a avut mai multe succese, mai ales în ceea ce privește administrația vamală, poliția, uh, analiza care are loc uh, în uh, prezent arată că personalul poate să fie redus la nivelul X pentru că s-au făcut progrese. Uh, însă rămân uh, încă multe de făcut în ceea ce privește corupția la nivel înalt și criminalitatea organizată, uh, de asemenea în ceea ce privește protecția martorilor. Atât în Kosovo, legea privind protecția martorilor trebuie să fie pusă în aplicare cât mai curând, dar și statele membre care participă în misiunea EULEX trebuie să poată să își relocheze propriile, proprii martori în țări străine. Sunt chestiuni care au fost uh, foarte evidente uh, în media. Situația din Nord uh, cer ridicarea blocadelor rutiere și în raport arăt foarte clar că împărțirea nu este pentru mine și pentru Parlament uh, pe ordinea de zi. Este necesar ca guvernul uh, kosovar să încerce să, convinge, să convingă populația din nord că este țara lor și că există un program de integrare a acestei populații în această zonă a uh, țării. De aceea trebuie înlăturate blocadele rutiere. Salut angajamentul tot mai mare uh, al uh, comunității uh, sârbe din Sud. S-au înregistrat progrese la nivel de municipalitate în protecția patrimoniului cultural și religios, deci acestea sunt aspecte pozitive pe care le-am punctat și trebuie evidențiate de fiecare dată când analizăm situația. Apoi vreau să uh, menționez uh, grupul special de investigații EULEX, uh, care uh, analizează raportul MATI, care vorbește despre uh, traficul de organe uh, în perioada de război și după aceea, dar și mai recent. Acest grup a fost constituit, are sediul aici la Bruxelles și Uh, sperăm că uh, va ajunge la rezultatele scontate cât mai curând uh, cu putință. În ceea ce privește libertatea justiției a mass mediei, sunt încă neajunsuri în Kosovo care trebuie abordate și rezolvate și mă axez asupra lor în acest raport. E nevoie de o mass media puternică și independentă care este o piatră de temelie a democrației. Uh, acest lucru este valabil uh, chiar și în țările noastre și știm că discutăm această problemă deseori în Parlament. Avem nevoie de uh, o atenție mai mare care să se dea combaterii discriminării, fie că e vorba de femei, fie uh, discriminare bazată pe orientare sexuală, Uh, și în special discriminări împotriva persoanelor care aparțin unor uh, uh, grupuri etnice. E vorba de comunitatea romă, dar și de alte comunități, cum ar fi comunitatea Așcali. Ceea ce mi se pare un progres este că s-au făcut eforturi de noul guvern de a ajuta uh, IMM-urile să Uh, aibă un început mai bun uh, în afacerile pe care le derulează. Totuși, am, avut, am întâmpinat o serie de probleme cu economia în general, pentru că disciplina bugetară și politicile uh, durabile de piață trebuie analizată mai aprofundat în viitor. Protecția mediului este un aspect uh, care este foarte important și în privința căruia nu s-au făcut succese remarcabile. Uh, există însă și exemple pozitive, însă rămâne o problemă majoră și anume uh, protecția energiei, problema celor două centrale pe cărbune, Kosovo A și B, care, sunt, uh, care pun probleme în ceea ce privește poluarea aerului și amenință sănătatea uh, Kosovo A. Această centrală ar trebui să fie închisă cât mai curând uh, cu putință și Kosovo B ar trebui să fie închisă cât mai curând cu putință. Ceea ce regret și o spun în acest raport este că nu s-au făcut cercetări potrivite uh, pentru a vedea ce se poate uh, face în loc de a construi uh, noi uh, centrale electrice. În general, dați-mi voie să spun, știu că în acest parlament, parlament avem membri care nu sunt încă de acord cu independența Kosovo, însă vă cer tuturor să vă gândiți că această țară face parte din politica de extindere a Uniunii Europene, partea procesului de la Salonic și trebuie să vedem cum putem să promovăm bunăstarea și îmbunătățirea situației cetățenilor din uh, țară. Sper că mă voi bucura de o largă susținere din partea dumneavoastră pentru compromisurile la care am ajuns, pentru că, așa cum am spus și vreau să vă mulțumesc în continuare, uh, am asistat la o bună cooperare cu toate grupurile în acest Parlament. Vă mulțumesc! Vicepreședintele, mulțumesc, colega. Înainte de a da cuvântul celor patru colegi care au cerut să intervină, o să salut uh, pe ministrul mediului și uh, planificare spațială din Kosovo, domnul Dardan Gashi. Domnul Poselt, raportor din umbră, are cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegei Lunacek și să o felicit pentru raportul extraordinar de echilibrat redactat. Cred că acest raport nu ar trebui să fie modificat uh, deloc cu toate acestea, au fost uh, înaintate 209 de amendamente. Uh, chiar și eu am făcut uh, acest lucru și colega Luna, ce că a înaintat amendamente, lucru puțin misterios după părerea mea. După părerea mea am fi putut să votăm raportul în forma originală, dar oricum avem aceste 209 amendamente acum și mă bucură faptul că am colaborat atât de bine cu toți raportorii din umbră pentru a Uh, găsi aceste amendamente de compromis care reduc masa imensă a amendamentelor inițiale. Dacă îmi permiteți să mă refer la câteva uh, aspecte uh, pentru a da un context politic acestor amendamente de compromis. Au fost înaintate foarte multe amendamente care încearcă să pună sub discuție problema statutului acestei țări. Trebuie să spun că în acest Parlament s-a votat cu o majoritate largă uh, de trei sferturi pentru independența uh, Kosovo-ului. Și trebuie să spun în acest context, de fiecare dată când discutăm despre Kosovo, se înaintează aceleași amendamente care discută uh, statutul Kosovului, care discută uh, aspecte legate de dacă Kosovo e o republică sau ce formă de stat are. Eu respect poziția celor cinci state membre ale Uniunii Europene 5 state din 27 care au și își doresc o poziție proprie. Însă, 22 de state membre ale, Uni ale Uniunii Europene au uh, depășit uh, discutarea uh, statutului Kosovo. Același lucru este valabil pentru 80-85 de uh, state membre ONU, uh, este valabil și pentru vecinii Kosovoului, deci sunt convins că nu are niciun rost să rediscutăm din nou și din nou problema statutului Kosovoului. Spun foarte clar că respect opiniile diferite unei minorități, însă o minoritate nu poate cere unei majorități să se orienteze în funcție de minoritatea respectivă. De, de aceea nu spunem în acest text că cerem acestor cinci state membre să recunoască Kosovo, ci uh, le rugăm într-o formă foarte politicoasă să, uh, să se gândească la această posibilitate, pentru că recunoașterea Kosovo ar întări, de exemplu, munca instituțiilor și misiunii noastre uh, care sunt prezente acolo în Kosovo. Ar întări, de exemplu, foarte mult uh, EULEX. Fiecare stat este suveran, desigur, în acest punct de vedere, dar, uh, după cum am spus, uh, rugăm această minoritate să respecte și poziția celorlalte 22 de state. Ar fi, este foarte periculos dacă de fiecare dată rediscutăm uh, problema statutului Kosovo. Și același lucru este valabil și în legătură cu împărțirea uh, acestei țări. Și, dragi prieteni, uh, eu cunosc foarte bine această regiune și aș dori să vă avertizez să nu mai avem această dezbatere, pentru că majoritatea oamenilor nu înțelege foarte bine ce consecințe ar avea o asemenea discuție. Pentru că uh, dacă am uh, relua această discuție, s-ar pune uh, întrebarea uh, legată de cu ce se întâmplă cu albanezii din uh, Serbia, ce se va întâmpla cu populația albană din Macedonia și acolo ar trebui să fie uh, uh, retrase, uh, refăcute granițele. Deci, aver, doresc să vă avertizez să nu deschidem această cutie a Pandorei. Și vă rog să nu sprijiniți uh, asemenea idei. Apoi, un, alas, un aspect foarte important este EULEX. EULEX este cea mai mare misiune organizată vreodată de Uniunea Europeană în exterior. EULEX a funcționat foarte bine, a muncit foarte bine, dar a și dezamăgit uh, din foarte multe de, de vedere. Parlamentul cred că trebuie să examineze foarte critic uh, activitatea EULEX pentru că EULEX trebuie să fie uh, peste tot în uh, Kosovo uh, eficient și pentru a sprijini EULEX, Parlamentul European are, o, are, o, are un rol foarte important și Comisia noastră are un rol foarte important. Acum aș dori să mă refer la două aspecte care sunt de asemenea foarte importante. Unul dintre ele este vizu, dialogul referitor la viză. Nu este posibil ca NATO să ducă un război de eliberare, pentru ca apoi oamenii să fie închiși într-un fel de rezervație, în condițiile în care uh, vecinii, toți cei din jurul acestei rezervații, se bucură de libertate de uh, circulație. Deci, din, din ace- în acest context, dialogul referitor la uh, ridicarea vizor este foarte important. Și apoi un alt lucru important este acordul de liber schimb. Populația foarte tânără din această țară are nevoie de locuri de muncă. Drept urmare, uh, Kosovo are nevoie de un, uh, de un acord comercial cu Uniunea Europeană, avem uh, nevoie de siguranță legislativă, avem nevoie de sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, avem nevoie de sprijinirea sectorului um, care produce energii regenerabile și din acest punct de vedere sunt de acord cu colega noastră Ce, că aici există un potențial imens care încă nu a fost folosit. În final, aș dori să spun că uh, pe baza planului Artisarii problema minorităților din această țară a fost rezolvată foarte bine și cred că trebuie să ne dăm seama că din cei 6% de sârbi care trăiesc în Kosovo, 4% s-au integrat complet în această nouă republică și acest lucru s-a întâmplat mai ales um, în Sud. De fapt, este vorba de o treime, o mică minoritate din populația sârbă care trăiește în nordul uh, Kosovo și care creează probleme tocmai prin acele uh, structuri paralele amintite um, ministrii de externe german și francez au cerut foarte ferm dispariția acestor structuri paralele. Dacă aceste structuri nu vor uh, dispărea, atunci trebuie să spun foarte clar că nu putem accepta statutul de țară candidat la Uniunea Europeană pentru Serbia, dar trebuie să spun că um, trebuie să subliniez din nou faptul că în Kosovo trebuie să dispară aceste uh, structuri paralele. Vă mulțumesc. Al doilea raportor din umbră este domnul Panțeri. Aveți cuvântul. Ringrazio anch'io l'onorevole Lunace, che ovviamente... Și eu doresc să-i mulțumesc doamnei Lunacek și tuturor raportorilor din umbră cu care am lucrat în mod fructos pentru a ajunge la câteva amendamente de compromis. Aceste amendamente de compromis se bucură de întreg sprijinul nostru, ele sunt foarte echilibrate. Uh, pe lângă aceste amendamente de compromis au fost prezentate și alte amendamente care abordează chestiuni importante, după părerea mea, de exemplu necesitatea de a întări statul de drept și aparatul judecătoresc, justiția, uh, o mai mare transparență a sistemului electoral, asigurarea coordonării efective între ministere și o mai bună formare și asistență tehnică pentru structurile de coordonare și nu în ultimul rând, în ceea ce vește EULEX, cred că acesta este un uh, punct uh, central. Trebuie să rezolvăm o serie de probleme, cum ar fi uh, lipsa controlului uh, extern și a responsabilităților interne. Trebuie să îmbunătățim câteva aspecte legate de managementul EULEX pentru ca să se facă schimbările care se impun uh, la EULEX. Vreau să mulțumesc oricum raportoarei pentru ceea ce a făcut. Nu e deloc o chestiune ușoară și cred că ceea ce s-a făcut e foarte bun putem să continuăm uh, cu, pe această cale. Următorul uh, vorbitor, domnul Caci. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a o felicita pe uh, doamna raportor Lunacek, care nu numai că este foarte entuziastă, dar este și o persoană care știe să promoveze o cauză și ea promovează cauza Kosovo foarte bine. Vreau să îi mulțumesc pentru aceste eforturi. O să subliniez cât de important este faptul că a început săptămâna trecută dialogul pentru liberalizarea uh, vizelor. Nu e numai o chestiune practică și uh, care ține de justiție, ci o chestiune emoțională. În felul acesta, oamenii din uh, Kosovo vor fi pe picior de uh, egalitate cu ceilalți uh, cetățeni și națiuni din Balcanii de Vest. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru că acest dialog a început, însă, pe de altă parte, Trebuie pur și simplu să menționez că ultimile evoluții din Kosovo, mai ales demonstrațiile organizate de Alvin Curtin și partidul său, au fost o surpriză neplăcută pentru noi. Este de necrezut. Ne-au trebuit luni pentru a uh, convinge Belgradul să permită libera circulație a persoanelor, să treacă peste disputele din nordul Kosovo și dintr-o dată s-a întâmplat așa ceva exact de partea kosovarilor. Acest lucru ilustrează faptul că abordarea populistă este foarte periculoasă și populația din Kosovo trebuie să uh, ia foarte în serios uh, ceea ce face Albert Curti pentru că acest lucru ar putea să pună uh, Kosovo într-o situație foarte dificilă și printr-o astfel de abordare nu ar mai fi atâta înțelegere pentru nevoile uh, populației din Kosovo. De asemenea, vreau să menționez faptul că Trebuie să felicităm pentru evoluțiile pozitive eh, recente și uh, anunțul făcut astăzi de doamna Edita Tahiri, care a spus că s-au înregistrat eh, progrese în legătură cu numele sub care Kosovo ar putea să participe în diferite forumuri internaționale. Kosovo este o propunere excelentă care este susținută de Kosovo și sperăm că reacția va fi pozitivă din partea Belgradului. Deci ar fi o atmosferă mai bună în felul acesta și um, mai bune ocazii de coordonare și de cooperare deschisă. În felul acesta toate țările uh, din uh, Balcanii uh, de vest, chiar și cele care nu au recunoscut Kosovo, vor coopera mai bine. În curând vom putea avea o întâlnire cu noul șef al delegației Kosovo. Va fi o ocazie bună de a continua dezbaterea pe marginea Kosovo să așteptăm și să vedem ce -a, se va întâmpla. Am auzit, dar am auzit și că este oarecum amânată această audiere. Este important să existe, să fie numit uh, un uh, șef de delegație care nu a demisionat încă din calitatea sa de ministru. Acest lucru ar fi foarte bun pentru stabilitate în Balcanii de Vest. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Domnul Teanac, ultimul raportor din umbră pe lista vorbitorilor. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Grupul ECR uh, susține, uh, în general, uh, acest raport al doamnei Lunacek pentru stabilitate și pace în Kosovo și în întreg, întreaga regiune. Sigur, Kosovo este o problemă care poate să Uh, aducă stabilitatea în această regiune, dar pentru asta e nevoie de reformă administrativă, de libertatea uh, mediei. Dacă nu se întâmplă așa, atunci acest lucru periclitează uh, stabilitatea în zonă și mulțumesc pentru faptul că au fost evidențiate problemele de ambele părți. Trebuie să susținem lupta EULEX de a combate corupția și uh, în felul uh, acesta uh, putem să susținem, să susținem și discuțiile de mediere între Belgrad și Priștina ale Catherinei Ashton pentru a aduce prosperitate pentru ambele părți. Deși cred că această întreagă problemă a rezolvării pe termen lung trebuie să fie readusă în discuție M-a surprins ceea ce a spus uh, domnul Posel, că numai o minoritate de serbi sunt în favoarea unor structuri uh, paralele. De fapt, uh, e vorba de o majoritate largă la nord de bar care nu doresc acest lucru. Prin urmare, negarea consecințelor pe termen uh, uh, lung uh, a efectelor împărțirii ar face ca Kosovo să nu se poată alătura Uniunii Europene în curând, deși ne nerecunoașterea statelor membre celor din Consiliul de Securitate, cum ar fi China și Rusia, acesta își vor schimba probabil în viitorul previzibil uh, poziția. Deci trebuie să fim și noi realiști în poziția noastră, pentru că al minter lucrurile vor uh, tărăgăna și vom uh, pierde timp și bani ai contribuabililor. Președintele, domnul Cucan, președintele delegației, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că vom reuși să adoptăm o rezoluție bună care ne va ajuta să ne concentrăm pe problemele reale și pe provocările cu care se confruntă Kosovo. Proiectul pe care îl avem în față este o garanție a acestui fapt și ar trebui să apreciem activitatea raportoarei care a contribuit pozitiv și foarte bine la acest raport. Am de făcut patru observații privind liberalizarea vizelor și dialogul care a început săptămâna trecută de doamna comisar Malmström. Dialogul este un proces important, este un test pentru Kosovo. Trebuie să avem o atitudine pragmatică în acest proces, ca și cu celelalte țări din această regiune. Mi-am dat seama și cred că e așa că raportul nu vorbește despre un referendum al sârbilor în nordul Kosovo. Ar trebui să ne gândim la acest lucru pentru că se complică astfel situația din Kosovo. Mă bucur că politicienii din Sârbia nu susțin acest pas și chiar sper că încet, încet își vor retrage ideea de a susține instituții paralele în Nord. Testul important vor fi alegerile din mai de anul acesta. EULEX și activitatea din Kosovo trebuie să fie reevaluate în lumina rezultatelor obținute până acum. Ar trebui să fim informați despre planurile restructurării misiunii. Cred că trebuie acordată multă atenție acestei chestiuni permanente. Cât privește problema energiei, ne gândim firește la necesitatea sporirii nevoilor energetice care vor crește în următorii ani, însă este important să observăm, să ținem cont de riscurile de mediu și riscurile pentru sănătate ale acestei noi centrale pe bază de cărbune pentru populația din Kosovo. Spun acest lucru pentru că noi resurse de energie nu au primit atenția necesară, iar acum avem informații despre redeschiderea unității A2 din Kosovo, care nu mai funcționează de vreo 11 ani și care e oricum învechită. Demonstrațiile organizate de Peltandosie sub uh, sloganul uh, reciprocitate în raporturile comerciale cu Serbia au dreptul legitim să organizeze demonstrații, dar cred că toate măsurile legislative, toate regulile trebuie să fie aplicate strict ca să nu se complice situația așa cum nu este nevoie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mai am încă cinci vorbitori pe listă, stimați colegi. Și vă rog foarte mult, vă rog să vă limitați intervențiile la două minute, vă rog. Primul, doamna Almuniț. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să o felicit pe raportoare și pe raportorii din umbră pentru că au ajuns uh, la niște amendamente de compromis. În primul rând vreau să spun că o poziție constructivă, dar diferențiată la Uniunea Europeană are o contribuție pozitivă la poziția europeană și la stabilitatea din Balcanii de Vest. În felul acesta am reușit să avem reuniuni la înalt nevin între Balcan și Uniunea Europeană. Sigur, prima a avut loc în 2010, în iunie, în timpul președinției spaniole și în septembrie 2010 a mai fost una cu Națiunile Unite pentru Serbia și cu cele 27 state membre ale Uniunii Europene care au uh, susținut dialogul dintre Priștina și Belgrad. Trebuie să ne gândim în primul rând la ce ne unește, și anume temele importante pentru Kosovo, corupția, crima organizată, statul de drept și așa mai departe. Cred că trebuie să mai facem și alte observații. În primul rând, este important să se aprobe amendamentul 12. În acest amendament facem referire la o rezoluție a Națiunilor Unite și o trimitere la faptul că toate referirile ca Kosovo trebuie înțelese fără a aduce prejudicii la poziția statelor membre privind statutul acestei regiuni. În compromisul 1 se cere recunoașterea Kosovo pentru, de către toate stele membre care nu au făcut acest lucru. Cerem un vot separat aici pe această chestiune, acceptat de toate grupurile politice și nu e vorba de o chestiune de majoritate sau minoritate, ci este vorba de dreptul suveran al statelor membre. Niciodată nu s-a făcut apel la majoritate când e vorba de acte internaționale, mai ales că majoritatea statelor internaționale nu recunosc Kosovo și atunci de ce facem apel la majoritate în Uniunea Europeană? Și apoi ar trebui să se recunoască eforturile de a contribui constructiv din partea domnului președinte Tagici, nu numai în 29 noiembrie, pentru a pune capăt blocajelor rutiere, și în iulie, în 29, mă scuza, spune vorbitoarea, în iulie s-a făcut apel la scalm din partea sârbilor din Kosovo. Sper că în paragraful 7 din compromisul 16 să spune statements la plural și nu statement la singular, pentru că Serbia și președintele Tadic au dat mai multe declarații în favoarea calmului, nu numai unul singur. Mulțumesc încă o dată raportoare și raportorilor din umbră. Mulțumesc. Domnul Peterle, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportoarei pentru activitatea profesionistă și o felicit pentru acest raport. Sunt de acord cu cele spuse de toată lumea, așa nume că se fac pași înainte. După referendumul de ieri din Croația, unde două treimi din electorat a hotărât în favoarea aderării la Uniunea Europeană, este corect să continuăm să oferim perspectiva europeană și altor națiuni care aspiră la acest lucru și alte țări din Balcanii de Vest. Cred că amendamentele de compromis ar trebui să fie susținute pentru că aduc plus valoare la raport, mai ales când e vorba de liberalizarea vizelor. Este o chestiune care realmente are importanță pentru oamenii din zonă de asemenea, vă mulțumesc că ați accentuat perspectiva europeană pentru Kosovo. Nu voi aduce în discuție alte argumente pentru că au fost deja aduse în discuție, dar am de făcut un comentariu în încheiere. Și anume, raportoarea a menționat nouă reuniuni în cadrul dialogului dar sunt alte documente și alte declarații unde se vorbește de 8 sau de 5. Cred că ar trebui să avem o cifră finală corectă. Doamna Gomez are acum cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă alătur celor care au felicitat-o pe raportoare, pe doamna Lunacek și pe raportorii din umbră care au colaborat cu doamna Lunacek pentru a redacta acest raport. Este un raport foarte bun, foarte cuprinzător și foarte constructiv. Nu ascunde niciun fel de dificultate cu care ne confruntăm. Este, are o abordare proactivă, încearcă să identifice zonele în care trebuie să se înregistreze progrese în Kosovo și cred că împreună cu raportul despre Serbia, care este acum în pregătire, va transmite un mesaj corect către această regiune și către actorii importanți. Totuși, aș vrea să spun că, după părerea mea, și aș dori să avem ceva timp la dispoziție, să ne concentrăm asupra zonei economice. Sunt de acord cu ce se spune în raport, dar am sentimentul că nu ne putem aștepta ca lupta împotriva corupției și lupta împotriva economiei paralele și toate chestiunile legate la IMM-uri sau la transport să se îmbunătățească dacă Uniunea Europeană nu are un rol mai proactiv, dacă nu ajută Kosovo să-și folosească cât mai bine resursele din minerii, din energie, din agricultură. Am fost în Kosovo și am văzut că această regiune poate să furnizeze energie, să devină un furnizor de energie, nu neapărat un importator de energie. Și cred că Uniunea Europeană ar putea să joace un rol important în acest sens și n-a făcut acest lucru. Uh, de fapt, în, în anterior, Uniunea Europeană uh, Uh, vedea diviziunea muncii cam în același fel în această zonă, în domeniul economic. Și poate în felul acesta ne explicăm de ce suntem în această fază incipientă a dezvoltării economiei uh, din Kosovo. Salutăm realmente numirea unui șef al delegației Uniunii Europene, dar vrem să spunem cât este de crucial uh, ca Uniunea Europeană să joace un rol în dezvoltarea economică a Kosovo în diversele zone care au fost identificate. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Gianacu. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am auzit comentariile făcute de colegi și nu e nicio îndoială că există o divergență de opinii în ceea ce privește Kosovo. Și sunt țări care, cinci țări care nu au recunoscut Kosovo și nu vedem motivele pentru care ar trebui să fie recunoscută această, să nu fie recunoscută această realitate. Însă vreau să vorbesc despre un element pozitiv, adică s-au făcut progrese, există un dialog între cele două părți și fără aceste proceduri democratice, nu există posibilitatea să facem pași înainte. Trebuie să ținem cont firește de ce s-a întâmplat în alegeri ca să nu se mai repete această situație și să existe proceduri democratice atât între uh, alegerile acestea care au avut loc și cele din viitor. Nu sunt convinsă că situația este atât de pozitivă, așa cum este descris în raport. Cred că lucrurile sunt ceva mai rele și că situația internă nu corespunde uh, a situației pe care ne-am dorit-o noi. Cred că Uniunea Europeană trebuie să intervină cu mai multă forță în ce privește drepturile omului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, ultimul vorbitor, domnul Fayon. Doamna Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportoarei pentru cooperarea excelentă și pentru angajamentul de a sprijini Kosovo pe drumul spre integrarea europeană. Aș dori să vă atrag atenția asupra tensiunilor care au avut loc ieri privind protestele organizate de uh, mișcarea Curtii. Aceste evenimente nu contribuie la o evoluție pozitivă în dialogul cu Serbia, mai ales în acest moment în care avem o veste bună pentru că a început în cele din urmă dialogul pentru liberalizarea vizelor. Raportorul uh, referitor la celelalte cinci state balcanice a spus acest lucru, este un pas pozitiv, însă și este și un test de maturitate pentru Kosovo. Este un proces cu multe exigențe Kosovo va trebui să îndeplinească o serie de criterii, mai ales în ceea ce privește combaterea crimei organizate și a corupției. Kosovo va trebui să-și organizează administrarea frontierelor, să fie sigur că documentele de călătorie sunt emise cum trebuie. Este un proces lung pe care Kosovo trebuie să-l parcurgă. Cetățenii acestei țări trebuie să aibă aceeași posibilitate ca toată lumea din regiune și nu trebuie să rămână izolați. Aș dori de asemenea să mă refer la unele din aspectele mai critice în ceea ce privește funcționarea EULEX în Kosovo. Salut uh, unele amendamente de compromis uh, pe această temă și, de asemenea, salut și nominizarea reprezentantului special uh, al UE Domnule Samuel Bogar, ministrul sloven, vom avea posibilitatea să discutăm cu domnia sa pe 31 ianuarie înainte să-și înceapă să-și preia postul în Kosovo. Este o persoană cunoscută, susținător al lărgirii Uniunii Europene, al extinderii și credem că va găsi o soluție, o modalitate de a depăși diferențele dintre statele membre care fie să recunoască, care recunosc Kosovo sau nu Aș dori de asemenea să l laud pe raportoare pentru comentariile făcute pe peisajul mediatic din Kosovo. Balcanii sunt criticați pentru situația Uh, din domeniul mass mediei. Salut uh, amendamentele de compromis care vorbesc uh, în favoarea standardelor internaționale în ceea ce privește independența și pluralismul mass media. Cred că o presă liberă este un element fundamental al unei societăți democratice și Kosovo trebuie să se ocupe de acest lucru. Mulțumesc. Domnul președinte Buzek, Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru uh, faptul că m-ați întâmpinat cu atâta la politețe și îmi face multă plăcere uh, că sunt part, membru al acestei comisii. Este o chestiune foarte importantă. Am fost în Balcanii de Vest acum două luni și nu pot decât să o felicit pe doamna Lunacek, raportorul nostru, și pe toți raportorii din umbră pentru acest raport foarte bun suntem de acord uh, în majoritatea punctelor. Avem uh, însă un, o problemă majoră și anume recunoașterea Kosovo. În rest avem același punct de vedere, construirea democrației, economia liberă de piață, libertatea presei și așa mai departe. Însă am de spus un lucru important, problema cea mai importantă, obstacolul cel mai important în calea tuturor reformelor uh, compatibilității Kosovo cu EU. Acestea depind de relațiile bilaterale dintre Kosovo și Serbia. Și pe de altă parte, toate realizările și aprobarea noastră din punct de vedere al Uniunii Europene în ceea ce privește Serbia, participarea viitoare a Serbiei la extinderea Uniunii Europene depinde de relației dintre Serbia și Kosovo. Deci, cred că astăzi obligația noastră este să îmbunătățim îmbunătățim cooperarea dintre Kosovo și Serbia. Este foarte important pentru că nu putem face pași înainte în această regiune fără o mai bună cooperare. Este o chestiune, o sarcină foarte importantă și putem contribui uh, la acest lucru, ajutând atât ambele țări cât și toate statele din această zonă putem să avem rolul unui mare mediator, al unui agent, al unui intermediar onest în toate chestiunile importante dintre aceste țări. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată vă felicit pentru raportul dumneavoastră, doamna Lunacek. Mulțumesc. Ultimul, ultimisimul vorbitor, domnul Șlopfin. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să pornesc de la cele spuse de domnul Buzek și anume Serbia, care are un rol foarte important. Minoritatea sârbă, în primul și în primul rând, din zona Kosovo. Susțin în totalitate ideea integrării. Raportul a vorbit foarte bine despre acest lucru, însă majorita- minoritatea sârbă trebuie să fie integrată în via structurile economice și politice din Kosovo, dar trebuie să recunoaștem că lucrul acesta nu va fi un proces foarte ușor. Dacă analizăm chestiunea în termeni istorici, această minoritate sârbă s-a bucurat de privilegii din momentul în care Kosovo a fost integrat uh, întâi în statul sârb, apoi în Iugoslavia. Pierderea acestui statut uh, Uh, are o amprentă foarte gravă și cere oarecare generozitate din partea majorității dacă este să fie un proces încununat de succes. Integrarea aceasta cred că este un, o, un proces biunivoc, este în interesul majorității și al minorității. Iar demonstrațiile despre care am auzit cele recente nu folosesc la, nifi, la nimic pentru că nu intensifică sentimentul de siguranță al minorității sârbe. Mulțumesc foarte mult! Doamna Lunacek, aveți cuvântul să trageți concluziile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la câteva din cererile concrete exprimate de colegi, dar în primul rând aș dori să le mulțumesc celor care m-au uh, lăudat și vă mulțumesc pentru cooperare. Vreau să clarific niște lucruri. Domnul Peterle, spuneați că nu este foarte clar dacă sunt 9 sau 5 sau 8 uh, reuniuni. Săptămâna trecută am verificat și cifra era 9. Asta este cea mai corectă versiune, cea mai nouă. Sunt 9 reuniuni pe această temă. Apoi, încă un aspect, doamna Gomez, v-ați referit la faptul că Uniunea Euro Europeană trebuie să susțină problemele dezvoltarea economică din Kosovo. Domnul Postol spunea aici că sperăm că ne vom bucura de susținerea Parlamentului și anume uh, un acord de comerț liber între Kosovo și Uniunea Europeană, pentru că în felul acesta uh, vor se vor fi instaurat relații oficiale între Uniunea Europeană, cele 27 de state membre și Kosovo. Doamnei Moris, cele două aspecte la care v-ați referit, amendamentul 2, este foarte clar din punctul meu de vedere că Aici referendumul acesta nu este posibil, aici acționăm în baza majorității dar fără a aduce prejudicii statelor membre în ceea ce privește recunoașterea statutului, cred că a reieșit această chestiune și în dialogul cu domnul Cooper și sper că sârbii vor accepta și ei, uh, vor fi și ei acceptați în dialog. A. Ah. Această chestiune există în amendamentul de compromis 5. Compromisul 6, unde spun în engleză, salută declarația făcută de președintele Sârbiei privind uh, Uh, accesul la punctele de trecere a frontierei. Am verificat o singură declarație, de aceea am pus declarație, nu declarații la plural. Și încă una sau două chestiuni. Foarte mulți dintre colegi spuneau și-au exprimat o temere, chiar și o, o critică la adresa EULOS. După cum știți, acum se desfășoară un proces de revizuire, am menționat acest lucru în raport și uh, o idee care mi-a venit ascultându-mă pe dumneavoastră este să organizăm o audiere cu cei de la EULESC ca să vedem ce se poate îmbunătăți în viitor și cred că ar fi, o am să propun acest lucru biroului mai târziu ca să avem un proces parlamentar pe această temă. S-a făcut trimitere la domn ministrul de externe uh, al uh, Sloveniei, care a fost numit de doamna Ashton ca șef al misiunii din Kosovo și mă bucur că a avut loc această numire. L-am uh, întâlnit săptămâna trecută la Bruxelles. Cred că a fost o alegere foarte bună și cred că va putea să înceapă cât mai curând cu putință deci când va putea să renunțe la poziția pe care o ocupă în Slovenia, este foarte important să fie acolo cineva care să întruchipeze Uniunea Europeană și nu numai uh, șeful EULEX. Este foarte important să fie o altă persoană. Problema demonstrațiilor. Și eu am avut o atitudine critică înainte ca ele să ia loc, dar uh, cred că modul în care a acționat uh, poliția Kosovo cu gaze lacrimogene și uh, în încercarea de a-i uh, dispersa, cred că a fost o folosire excesivă a forței. Din câte am auzit eu, ieri însă nu s-au petrecut incidente și sperăm că poliția se va, nu va trece la acte de violență în viitor să vedem cum uh, funcționează lucrurile și s-ar putea să discutăm chestiunea în plenar. Însă, sigur, aceste demonstrații nu sunt deloc utile pentru acest proces și nici pentru sârbi. Încă o chestiune. Cred că, de fapt, acestea sunt aspectele principale la care doream să mă refer și în... vreau să mulțumesc secretariatului pentru susținerea de care m-am bucurat în redactarea acestui raport. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Dragi colegi, aș dori să vă aduc aminte că vom vota mâine dimineață la ora 9 și vă rog să nu uitați să vă aduceți uh, cartea de credit, nu, de fapt, uh, cartela de vot. Este un fel de credit pentru, cart, carte de credit pentru democrație, această cartelă de vot. Without, uh, without uh, wasting too much time. Fără a mai pierde prea mult timpul, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de rezoluția referitoare la raportul privind progresele uh, a fostei Republicii Iugoslave a Macedo- Macedoniei. Și aș dori să îl invit pe Richard Howitt, care este raportor, să ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Nu am avut foarte mult timp uh, la ultimul schimb de opinii și mulțumesc secretariatului pentru că a organizat acest nou schimb de opinii astăzi. Și doresc să mulțumesc uh, colegilor care m-au uh, ajutat pe marginea acestei teme. în acest raport. Aș dori să repet foarte pe scurt abordarea pe care am avut-o în legătură cu amendamentele înaintate. Eu mi-am dorit uh, ca textul să urmeze anumite uh, principii. Mi-am dorit o atitudine uh, pozitivă față de Macedonia. Ne dorim să cerem uh, accelerarea procesului de inițiere a negocierilor. Um, poziția Parlamentului de anul trecut cred că nu s-a modificat și a existat o întârziere și vom discuta motivele pentru această întârziere imediat, dar chiar și în contextul acestei întârzieri cred că avem uh, motive de a fi uh, optimiști. De asemenea, am recurs la formulări foarte pozitive, de exemplu, mă refer la raportul Băncii Mondiale despre progresele uh, făcute de Macedonia în domeniul reformelor economice și așa mai departe, transparență și am inclus și niște comentarii despre echipa de uh, basket al Macedoniei. Unii colegi au dorit să ștergem această referire, referire. Nu înțeleg de ce. Este un mesaj pozitiv transmis uh, populației acestei țări Uh, care să sperăm că în curând va face parte din familia europeană. Deci haideți să transmitem aceste mesaje pozitive uh, acestei țări. În spatele acestor mesaje se regăsește o strategie politică clară. Și aș dori să mă refer aici la un alineat foarte clar în care spunem că ne, ne dorim ca negocierile să fie deschise cât mai repede. Uh, de asemenea, am, am reorganizat cumva primul alineat și sper că mă veți sprijini Trimițând aceste mesaje de încurajare, consider că avem uh, spațiul necesar pentru a fi ascultați, pentru a spune lucruri foarte severe despre reformele pe care ni le dorim în această țară. Ne, uh, există diferite provocări legate de libertatea mass media, este nevoie de, de, a, merge, de a se merge mai departe în procesul de descentralizare, uh, Uh, independența societății civile și supravegherea serviciilor de informații de către societatea civilă. Deci transmitem niște mesaje foarte dure. Dar consider că dacă aceste mesaje dure sunt combinate cu mesaje de încurajare, atunci uh, este mai probabil ca mesajele dure să fie uh, auzite și ascultate. După părerea mea, este foarte important să avem un raport echilibrat, un raport constructiv care să sprijină procesul de reformă din acest stat. Înțeleg diferitele uh, îngrijorări ale colegilor din această comisie, dar cred că sunteți de acord cu mine că am încercat să includ cât mai multe opinii, am încercat să sprijin cât mai multe din amendamentele înaintate. Um, mă voi referi uh, pe scurt și la amendamentul domnului Kovacev. Unele amendamente nu le-am putut uh, sprijini și putem discuta și despre acest lucru. Deci, oricum, sunt foarte puține asemenea amendamente. Uh, au fost înaintate 164 de amendamente, mai puține decât s-a făcut altă dată, lucru care cred că reflectă cât de echilibrat este raportul meu. Cred că am transmis un semnal foarte clar colegilor mei din acest Parlament, în sensul că mi-am dorit să includ cât mai multe opinii, am dorit să ajung la un consens și sper că mă sprijiniți în acest demers în legătură cu unele aspecte sensibile, de exemplu, mecanismul de arbitraj de la aliniatul 10, uh, colegii noștri ecologiști, uh, ecologiști au un interes uh, special aici. Dacă există un rol de facilitare din partea vicepreședintelui Comisiei, înaltului reprezentant, interpretarea istorică a relațiilor cu Bulgaria. Colegul nostru Kovacev, de exemplu, a înaintat anumite amendamente, apoi din partea uh, apoi amendamentul 112, de, de exemplu, din partea unui coleg din Grecia. În legătură cu toate aceste aspecte, eu am propus să pornim de la textul hotărât anul trecut de către Parlament și prin intermediul unor uh, Uh, amendamente orale să uh, modificăm eventual textul. Deci aș dori să nu rediscutăm toate aceste aspecte. Dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră vă doriți ca aceste aspecte să aibă o poziție importantă în text uh, pentru a, ref- a reflecta propriile dumneavoastră interese politice, însă am înaintat amendamente care respectă poziția pe care am găsit-o anul, uh, pe care am, am găsit-o anul trecut. Deci veți găsi niște amendamente orale pe uh, lista de vot. Principalul aspect uh, pentru care uh, nu suntem noi responsabili, dar despre care toată lumea dorește să discută, și după cum am spus în cadrul schimbului de opinii pe care le-am avut și după cum am spus și în cadrul întâlnirilor private pe care le-am avut cu raportorii din umbră și cu alți uh, colegi din Parlament. Este vorba de Uh, problema numelui. Știu că colegii din uh, Grecia și-ar fi dorit o altă abordare în contextul regional. Din păcate nu am putut să fac acest lucru în cadrul acestui uh, raport, dar am abordat problema numelui într-un mod foarte umil. Poate nu am mers atât de departe cât și-ar fi dorit colegii din din Grecia, nu am făcut uh, sugestii concrete, cred că nu acesta este rolul Parlamentului. Uh, rolul meu în calitate de raportor, rolul Parlamentului și a Uniunii Europene este să exercite presiuni pentru a rezolva această problemă, dar nu de a face propuneri concrete și textul meu reflectă tocmai această abordare. Apoi, există și controversa despre ce facem noi uh, în legătură cu uh, problema numelui în textul nostru. Uh, Uh, mă bazez uh, pe uh, standardele internaționale existente din 1995 și acest lucru este reflectat de titlul acestui raport și ce mi-aș dori ca, ca Parlamentul nostru să nu fie, să nu provoace, să nu ducă la provocări în legătură cu numele, numele Macedoniei. Și cum putem face acest lucru? Uh, fiecare referință la num, numele acestei țări să fie Frim, fosta Republică Iugoslava Macedoniei și uh, ca adjectiv Macedonia și Macedonen. Deci să nu facem niciun fel de referință care să se situeze de o parte sau de alta celor două uh, tabere. În titlul raportului se numește uh, FRIM, pentru că așa ne respectăm obligațiile legale și acesta este răspunsul meu adus criticilor care au fost aduse. Dar există un alineat unde aș dori să vă fac o recomandare. Aici ar trebui să folosim uh, termenul macedonian, macedonean în legătură cu cultură, limbă și identitate națională. Uh, În acest uh, alineat preiau, de fapt, aproape cuvânt cu cuvânt, un alineat asupra căruia s-a ajuns la un compromis în cadrul Parlamentului în noiembrie. Și dacă facem acest lucru, um, recunoaștem, de fapt, că s-a, că s-a înregistrat o reacție negativă în Macedonia ca urmare a faptului că în raportul Comisiei nu s-a, nu s-a folosit acest termen macedonian. Dacă facem acest lucru, atunci, după cum am spus, respectăm prevederile legale și transmitem un semnal uh, populației din Macedonia că am ascultat și am recepționat uh, mesajul transmis de ei. Am înțeles că unii colegi nu-și doresc acest lucru, că vor vota împotriva uh, acestui folosirea acestui adjectiv acolo. Uh, ce nu îmi doresc eu este un uh, câmp de, lup- de luptă în care să ne, să ne luptăm pentru fiecare amendament și până la urmă să ajungem la un text incoerent care ne mulțumește pe toată lumea. Îmi doresc să evit acest uh, lucru și sper că mă veți sprijini. Apoi, ultimul uh, lucru legat de nume, alineatul uh, 7 Uh, foarte mulți colegi au înaintat amendamente care spun uh, că Scopia a câștigat disputa la, în fața Tribunalului Internațional. După părerea mea, o asemenea afirmație este o provocare. Eu, de fapt, îmi doresc ca în urma uh, deciziei Uh, Tribunalului Internațional, um, să subliniem faptul că ambele state, ambele părți nu au provocat, uh, de fapt, nu s-au făcut provocări nici din partea uh, autorităților din Scopia, dar nici din partea autorităților din Grecia. Și aș dori să cer Parlamentului European să fie la fel de disciplinat. Deci, spunem pur și simplu că luăm nota de decizie a judecătorilor și că sperăm că această decizie reprezintă un stimulant pentru discuțiile uh, viitoare. Cred că acest, această abordare este mult mai uh, constructivă. Nu trebuie să avem o atitudine triumfalistă față de această decizie și vă rog să fiți atenți în, în, uh, din acest punct de vedere. Aș dori ca și, ca și ca alineatul să fie cât mai uh, curat, cât mai uh, concret. De as- uh, drept urmare, am cerut renunțarea la amendamentele 18 și 19. Acum, în legătură cu aspectul de uh, preanalizare, sunt de acord că există diferite uh, opinii în această comisie când. Uh, Cred că în această sală ne-am întâlnit cu uh, ministrul de externe al Macedoniei și am spus că uh, prin, aceast, uh, prin această abordare am avea una din soluțiile prin care am putea merge înainte. Eu ce mi-am dorit a fost să cer să găsim asemenea soluții creative pentru a putea merge mai departe. Drept urmare, în textul pe care l-am propus, mi-am dorit să se reflecteze acest lucru și cer doamnei Gianacu să înțeleagă această situație. Acum, la lineatul 3, în legătură cu, cu amendamentul domnului Carcin, Amendamentele din considerente, de fapt, se referă la acest lucru. Sprijin ce spune acolo, dar nu pot să sprijin amendamentul 28 și sper că va, că, că îl va retrage. La Parlamentul, uh, la alineatul 4, am discutat foarte mult cu colega care a înaintat uh, amendamentul respectiv. Uh, propusese să eliminăm cuvânt, cuvântul legitim, frustrări legitime în contextul nefolosirii cuvântului macedonian în raportul Comisiei. Consider că este vorba de o încercare de compromis constructivă și voi accepta acest uh, uh amendament. Eventu- eventual uh, mă voi putea gândi la renunțarea la, renunțarea la formularea mea inițială dacă acest lucru duce la un consens mai larg în comisie. Diferitele amendamente referitoare la lineatul uh, 5, un nou șef al delegației. Intenția mea a fost să amintim uh, acest lucru. Am discutat acest lucru în uh, septembrie. Un alt reprezentant a numit deja un nou șef de delegație. Și eu aș și prefera, de fapt, amendamentul din partea grupului PPE în legătură cu acest punct. Deci uh, voi sprijini amendamentul PP-ului și îmi voi retrage propria mea formulare. Voi sări acum peste câteva lucruri. Amendamentele, amendamentele 45 cred că mă sprijină în intențiile mele Sprijin de asemenea amendamentele doamnei Gianaco și a domnului Salavracos în legătură cu punerea în aplicare a acordului de la Ohrid. Dar, după cum am spus deja, uh, cred că merg prea departe în momentul în care spun că alegerile nu au uh, respectat standardele, uh, europe, standardele internaționale. Sprijin de asemenea, de asemenea unele amendamente din partea grupului ECR Uh, aș propune o mică uh, modificare a formulării amendamentului domnului Deva. Amendamentele 82, 52, 87 și 102 a domnului Schöpflin, amendamentele 98 și 112, după părerea amendamentele PPE, Uh, referitoare la independența uh, justiției, 114, amendamentele referitoare la relațiile externe, uh, în legătură cu folosirea instrumentului de pre de preaderare. Sunt uh, amendamente foarte bune și doresc să mulțumesc colegilor mei, doresc să mulțumesc, domnul, de exemplu, domnului Cucan, pentru calitatea textului. Și acum, alineatul 24. Aici uh, aspectul inclus este foarte sensibil și uh, mesajul care mi s-a transmis din Macedonia este că este greșit să punem accentul pe, term- pe termen lung. Și permiteți-mi să mai spun un lucru în legătură cu folosirea cuvântului uh, segregare în școli, alineatul 22 sunt convins de faptul că această segregare etnică trebuie să se încheie. Și acum, uh, domnule Cacin, cuvântul segregare este perceput ca fiind o provocare, provocare în Macedonia. Deci haideți să nu folosim acest cuvânt segregare, și să avem o abordare mai uh, constructivă. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea care va urma. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult. Știți că trebuie să discutăm și alte puncte. Avem 11, chiar 12 vorbitori, domnul Vigenin și domnul Vigenin. Acum uh, vor interveni raportorii din umbră, începând cu domnul Cucan. Vă rog vă rog să încercați să vă limitați intervențiile. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului Howitt pentru pregătirea acestui raport, pentru buna colaborare, și pentru discuțiile aprofundate ale amendamentelor. Am uh, găsit posibilități de compromis și sperăm că ele vor fi uh, preluate de toate uh, grupurile. Nu putem să fim decât realiști și uh, știm că nu totul va fi acceptat de cealte uh, grupuri. Am uh, recunoscut uh, progresul făcut de FIROM în ultimul an. În același timp, uh, susțin că în multe privințe ale agendei europene, autoritățile FIROM trebuie să facă eforturi suplimentare și aici am mai multe probleme. În ceea ce privește uh, inițierea negocierilor, raportorul și majoritatea colegilor vor fi de acord că Consiliul trebuie să urmeze recomandarea Comisiei și să înceapă negocierile. A existat un degalaj între acordarea statutului de candidat și începerea negocierilor. Sunt de părere că acest lucru ar putea să aibă un uh, efect negativ asupra eforturilor de integrare ale țării, credibilitatea Uniunii Europene și în uh, context mai larg uh, procesul de integrare din regiune. În același timp, Negocierile constituie principalul cadru pentru rezolvarea acestor probleme, ținând cont de bunele relații de vecinătate, ca fiind o parte esențială a proceselor de uh, integrare. În plus, principalele provocări sunt în zona justiției și afacerii interne, combaterea corupției, în special corupția la nivel înalt, libertatea mediei și drepturile minorităților. În toate aceste zone este nevoie să se facă eforturi sporite din partea autorităților. În cele din urmă vreau și eu să subliniez uh, cât de importantă este cooperarea parlamentară și dialogul parlamentar rolul cheie al Parlamentului în dezbatele politice nu poate fi negat. Totuși trebuie să uh, subliniem necesitatea de întărire a uh, dialogului în Parlament între partidele politice din țară. Boicotul uh, parlamentar de anul trecut uh, s-a sfârșit. Amendamentele compromis sunt echilibrate și le susțin. Vă mulțumesc, președintele. Mulțumesc, doamna Nicolai, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit pe raportor, în special pentru amendamentele de compromis pe care le-am negociat și discutat împreună. Desigur, este un raport pertinent și uh, sensibil în același timp, pentru că subiectul Macedonia este încă unul sensibil, delicat, însă aș vrea să enumerez trei aspecte. Cred că trebuie să rămânem deschiși uh, uh, în ceea ce privește inițierea negocierilor de aderare. Este normal ca Consiliul să urmeze recomandarea Comisiei și de asemenea a Parlamentului Problema numelui. Cred că hotărârea Curții Internaționale de Justiție trebuie să fie respectată. Este un punct de pornire pentru începerea negocierilor și toate părțile sunt de acord că Macedonia trebuie să înceapă aceste negocieri cât mai curând. Apoi rămân încă Uh, niște chestiuni în dispută, drepturile minorităților, situația justiției și libertatea uh, mediei, însă amendamentele de compromis reflectă foarte bine situația reală. De asemenea, aș vrea să subliniez uh, și problema drepturilor minorităților. Susținem amendamentul colegului nostru bulgar, Trebuie să respectăm drepturile minorităților pentru că ele constituie o chestiune crucială pentru întreaga zonă, pentru că în întreaga zonă sunt numeroase minorități și aceasta este o premisă pentru o soluție pașnică în zonă. De asemenea, consider că situația mass mediei trebuie să fie avută în vedere de către autoritățile uh, macedonene pentru că transparența uh, chestiunii proprietății și libertatea uh, presei sunt cruciale pentru statutul democrației. Mulțumesc. Doamna Cornelisen are cuvântul. Mulțumesc. Au fost spuse deja numeroase lucruri. Vreau doar să mă refer la uh, cuvântul legitim uh, din compromisul 3, dacă nu mă înșel, spune vorbitoare. Macedonia sau Firom, cum preferă unii, a avut recomandarea de trei ani încoace să înceapă negocierile și au respectat criteriile dar de trei ani au fost respinși, nu numai nu din cauza uh, criteriilor, uh, ci din cauza un, chestiunii bilaterale, care nu este un uh, criteriu. Cred că este o frustrare legitimă. Și ceea ce vizăm este să spunem că această chestiune bilaterală trebuie rezolvată, trebuie rezolvată așa cum trebuie, dar asta nu o facem în procesul de extindere. Să nu contaminăm procesul de extindere cu această problemă. Iată de ce m-a bucurat includerea ideii unui mecanism UE de arbitraj. Acest lucru ar putea să ajute uh, situația dintre Macedonia și Grecia și ar putea fi folosit pe scară mai largă pentru că există o serie de chestiuni bilaterale. Am înțeles că și Olanda și Germania au dispute în ceea ce privește frontierele lor. Uh, Uh, acest lucru ar fi de ajutor și ar ajuta rezolvarea chestiunilor bilaterale, dar neincluderea acestora în procesul de extindere. Cred că este extrem de important ca Macedonia să poată să se concentreze într-adevăr asupra uh, reformelor uh, necesare pe ansamblu sunt încântată de amendamentele de compromis la care s-a ajuns combaterea discriminării, educația, uh, libertatea uh, presei sunt bine abordate și să sperăm că vom asista uh, la un progres major în perioada următoare. Președintele, mulțumesc. Domnul Teanac, în primul rând vreau să vă felicit pentru realegerea dumneavoastră. Doamnă Cornelison, aveți dreptate. Este o frustrare legitimă pentru populația macedoneană. Macedonia așa cum s-a spus, nu a fost triumfalistă atunci când a obținut uh, victoria la Curtea Internațională de Justiție în legătură cu denumirea sa um, dar nu cred că putem să ignorăm uh, arbitrul internațional și concluziile acestuia. Există un precedent pentru cererea, uh, există un precedent pentru alte uh, organisme, așa cum este Uniunea Europeană. Întotdeauna s-a vorbit de respectarea uh, ONU și uh, a hotărârilor sale. Uh, Vă vreau să mulțumesc pentru eforturile echilibrate făcute în legătură cu Macedonia, o țară mică, fragilă, care face eforturi mari pentru a face o reformă politică și economică. Există un uh, grup de prietene Macedoniei în uh, cadrul uh, Parlamentului, dar uh, m-a bucurat uh, faptul că a existat un veto împotriva Comisiei uh, și hotărârii, recomandării acesteia. Uh, cred că nu trebuie să frânăm progresele Macedoniei din cauza disputelor bilaterale între Atena și Scopie în ceea ce privește denumirea țării. De asemenea, este un precedent îngrijorător pentru viitor dacă Croația va încerca în Uniunea Europeană să blocheze uh, procedurile Serbiei din cauza uh, disputelor bilaterale și să încerce să-și plătească polițele în felul acesta. Macedonia se confruntă cu tensiuni interne, există Uh, grupuri uh, uh, în cadrul minorităților care promovează în mod asidu cauza lor, însă dacă procedăm corect, se vom deschide ușa pentru investiții pe termen lung și pentru stabilitate în Balcanii de Vest. Domnul Ciuntis. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau să spun că raportorul de astăzi, în raportul redactat și în prezentarea orală, orientează această temă cu mult mai multă grijă decât în trecut. Trebuie să recunosc acest lucru și să recunosc dificultățile și am înțeles din prezentarea orală că trebuie să ajungem la un dialog, ca într-un fel să ajungem la o soluție. Poziția grupului meu este următoarea. Această țară, fosta Republică Iugoslavia Macedoniei, ei trebuie să se integreze în Uniunea Europeană și noi toți trebuie să urmăm această direcție. Poate uneori exagerăm în anumite momente în ceea ce privește numele acestei țări, însă este un fapt și trebuie să susținem această țară să se integreze în Uniunea Europeană. Dar trebuie să știm, să vedem ce va înțelege guvernul acestei țări pentru că de foarte multă vreme este destul de indiferent față de ideea de a găsi o soluție în privința numelui. Grecia a făcut toți pacii necesari și uh, a dat o declarație din partea uh, pentru această fostă Republică Iugoslavă a Macedoniei stimați colegi, pentru noi este o temă care ne preocupă și ne-a preocupat de-a lungul timpului. Noi nu facem parte din grupul guvernamental care a gestionat această chestiune în Grecia, dar considerăm că nu e numai o problemă bilaterală între Grecia și fosta Republică Iugoslavia a Macedoniei, este o problemă internațională pentru că se discută și la ONU, așa că trebuie să soluționăm această problemă. Dacă se consideră că este doar o problemă bilaterală, atunci trebuie să înțelegem și poziția noastră, dar nu este numai o luptă simbolică, este o chestiune mult mai amplă E o vorba de o parte din Macedonia care aparține Greciei, alta care aparține fostei Republici Iugoslavia Macedoniei. Deci aici e vorba de foarte multe interese, după cum s-a spus. Este o temă atât de completă, complexă, încât nu se poate rezolva fără un acord global. Uh, intenția noastră, intenția Parlamentului European, intenția Uniunii Europene este ca procesul acesta să ajungă la bun sfârșit și să găsim o soluție globală în cadrul ONU. Trebuie să facilităm acest proces. Am îndoieli dacă alte proceduri ar putea să joace un rol. Nu cred că NATO sau relațiile în cadrul NATO pot fi utile, pot fi de ajutor. Nu, din contră. Noi trebuie să facilităm să se găsească o soluție la această problemă cât mai repede cu putință. Pentru a, ca ea să fie susținută de toată lumea cred că problema fundamentală a drepturilor omului, a reformelor care se fac Cred că reformele merg uh, în sens bun și am de făcut o, o, încă o remarcă. Așa cum se spune în anumite cazuri, politica economică trebuie să continue să evolueze. Trebuie lărgită piața Uniunii Europene și să nu facem reforme uh, așa aiurea, trebuie să le facem în binele populației. Mulțumesc foarte mult! Well, thank you very much. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult, domnul Kovacev. Două minute. Chiar dacă este vicepreședintele acestei comisie, mulțumesc uh, și felicitări pentru realegerea dumneavoastră. În primul rând vreau să îl, felicit pe domnul Howitt pentru raportul său și poziția constructivă în ceea ce vește această chestiune foarte delicată legată de progresul uh, Macedoniei. De asemenea, disponibilitatea sa de a discuta cu mine toate amendamentele. Uh, Macedonia se află la o răspântie. Pe de o parte, integrarea europeană, cooperarea și, pe de altă parte, tensiuni etnice, naționalism, și, din fericire, din nefericire, încă sclava ideologiei iugoslave. Cred că trebuie să încurajăm uh, elitele și mass media să facă pași uh, importanți uh, către reforma democratică am dorit să separăm chestiunile bilaterale de integrarea europeană. Legătura însă rămâne. Sunt convins că progresul către uh, integrarea europeană poate să ducă la depășirea dificultăților moștenite din trecut. Acest lucru se poate uh, crea prin construirea de punți de încredere între țările învecinate, de pildă prin marcarea unor uh, evenimente istorice comune. Parlamentul European a adoptat în mai multe rânduri rezoluții în care a recomandat uh, celebrarea în comun a unor evenimente istorice și sper că unul dintre compromisurile pe care le vom adopta spune că, din păcate, nu s-au realizat progrese în aplicarea acestei recomandări. Sper că vecinii noștri macedoneni vor fi în măsură să depășească moștenirea trecutului și să facă progrese în uh, relațiile de bună vecinătate. Iată de ce am făcut o sugestie care sper că va fi adoptată și anume o deschidere rapidă a tuturor uh, dosarelor elitei macedonene care au legături cu fosta poliție secretă. Uh, sper că acest lucru va fi înțeles și adoptat. De asemenea, sugestia ca libertatea de conștiință și posibilitatea fiecăruia de a-și exprima identitatea să fie uh, acceptată, fie că sunt uh, bulgari, albanezi, trebuie să poată să-și manifeste identitatea etnică fără să se teamă de consecințe negative în ceea ce privește relațiile de muncă cu patronatul, uh, procesele incorrecte, toate acestea trebuie uh, avute în vedere. În concluzie, sper ca recomandările conținute în noul raport și uh, progresul făcut uh, vor fi luate în considerare de autoritățile macedonene, astfel încât uh, ea să poată să facă progrese în integrarea sa uh, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit pe domnul Howet pentru raportul echilibrat. Colegul meu, Covacev, a menționat principalele aspecte la care doream să mă refer și eu în intervenția mea. Însă, dați-mi voie să încep prin a spune că Bulgaria a susținut întotdeauna uh, integrarea europeană a Balcanilor de Vest, inclusiv a Macedoniei. Considerăm că este o investiție serioasă în stabilitatea unei regiuni instabile până acum. Europa este un spațiu al toleranței și adevărului și aș uh, sublinia aspectul adevăr. De aceea, integrarea europeană va fi pentru noi un nou instrument prin care uh, Balcanii de Vest își rezolve o serie de chestiuni rămase în suspensie în regiune. Susținem procesul de integrare a Republicii Macedonia în Uniunea Europeană, dar, în același timp, dorim să subliniem faptul că discursurile pline de ură uh, ar trebui evitate, pentru că uh, sunt nedemne de Uniunea Europeană. Ele constituie o relicvă a trecutului și frânează relațiile de bună vecinătate. Ca țară care a purtat deja negocieri, libertatea, susținem că libertatea Uh, exprimării, uh, libertatea mediei constituie o premisă în rezolvarea unor chestiuni. Cei care conduc o țară nu trebuie să aibă niciun fel de legături controversate. Vă rog, două minute. Uh, bom slovensko, ker je v primeru Makedonije vprašanje jezika, nacionalne identitete zelo pomembno in želim tudi na ta način izreći polno razumevanje in podporo prizadevanju Makedonije, da reši vprašanje imena, identitete, kulture, vsega, kar je s tem povezano, kajti jezik je pravzaprav vse, brez jezika ni identitete. Este o chestiune de identitate națională pentru că voi vorbi în slovenă. Este o chestiune de solidaritate. Aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte. Uh, nu există progrese în legătură cu numele și nu au fost înregistrate progrese de mult timp. Uh, a fost uh, acum uh, am fost la un pas de a rezolva problema numelui, însă Macedonia și Grecia nu sunt în măsură să facă acest lucru. Aș dori să uh, cer uh, Macedoniei să facă mai multe eforturi uh, în ajungerea, în căderea de acord asupra unui nume. Muntenegru va începe negocierile în vară și atunci e drept ca și Macedonia să poată să facă același lucru. Al doilea apel se referă la amendamentul 22. Colegul Howitt a spus că încerc să fiu provocator atunci când folosesc cuvântul segregare și a spus că ar trebui să vorbesc mai degrabă de separare. Uh, separarea este un termen uh, tehnic, însă separarea s-a făcut în vederea segregării. Problema este cine are de câștigat atunci când încercăm uh, să ascundem adevărul, copiii, părinții, relațiile interetnice, statul, regiunea, este o chestiune politică și de aceea trebuie să folosim în mod corect uh, termenii politici și uh, calificările politice corecte. Eu susțin în continuare că este vorba de segregare și uh, mă aștept ca dumneavoastră, în calitate de membru al Partidului la Buri, să înțelegeți acest lucru. E o chestiune fundamentală. Domnul Peterle, două minute. Sunt foarte recunoscător colegului Howard pentru eforturile sale și pentru sensibilitatea, având în vedere cât de delicată este această chestiune. Uh, sunt foarte atent la limbajul pe care l-a folosit. Sper că acest limbaj uh, va uh, prevala în uh, relațiile între cele două țări în cauză. Ceea ce am spus anterior despre Kosovo este valabil și în cazul acestei țări care a așteptat începutul negocierilor de multă vreme. Începutul negocierilor nu poate decât să întărească credibilitatea procesului de aderare. Acest lucru va fi un succes nu numai pentru fosta Republică Iugoslavă, Macedonia, Macedoniei, ci pentru noi toți, dacă negocierile încep în cele din urmă. Uneori, când uh, citesc uh, uh, rapoartele intermediare în ceea ce privește fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, dau seama că problemele bilaterale, care nu sunt responsabilitatea noastră, constituie o problemă trebuie să ne axăm asupra procesului de aderare în sine. În alineatul 9, în cazul uh, Sloveniei și uh, Croației, am găsit o modalitate de a depăși chestiunile bilaterale și să ne concentrăm pe extindere. De aceea mă bucură să văd că cetățenii croați au susținut aderarea la Uniunea Europeană. Aș uh, dori să îi mulțumesc domnului Howitt pentru că a inclus amendamentul meu în compromisul 5 este un amendament referitor la alineatul 7. Uh, când, atunci când este vorba de nume de Macedonia, o să vă amintesc uh, un lucru din trecut. Uh, eu provin din fosta Republică Iugoslavă Slovenia, care a recunoscut Macedonia sub numele, denumirea sa suverană și acest lucru nu a fost un obstacol pentru nimeni. Mai târziu uh, am uh, folosit ambele denumiri în mod egal. Fiecare identitate trebuie respectată și trebuie să aibă un nume. Trebuie să respectăm uh, această abordare fundamentală atunci când este vorba de identitate și sper că uh, progresul va continua. Două minute. Doresc să mă alătur și eu laudelor exprimate pentru colegul nostru Howitt, care a ales o abordare foarte inteligentă, deosebindu-se de, deosebindu de cei dinainte lui. Aș dori să mă refer totuși la trei aspecte de care cred că ar trebui să ținem seama. În primul rând, nu putem să ignorăm pur și simplu tratat. Există un uh, acord uh, intermediar, un acord care ar trebui să fie pus în aplicare. Un al doilea aspect, care, după părerea mea, este foarte important. Uh, S-a spus întotdeauna va veni decizia la Haga, trebuie să o așteptăm. Ei bine, decizia a fost uh, luată și trebuie să așteptăm din noi, din nou. Nu știu ce mai trebuie să așteptăm din nou. Dacă decizia ar fi fost uh, diferită, probabil nu ar mai fi trebuit să așteptăm. Deci sunt puțin sceptic din acest punct de vedere. Apoi, al treilea aspect. Uh, ștergerea cuvântului macedonean. Uh, eu recomand citirea uh, acordului de la Ohrid, care a fost negociat uh, de Uniunea Europeană, unde se amintește limba macedoneană. Deci nu cred că trebuie să găsim aici un compromis. Eu nu înțeleg nici disputa legată de numele statului. Există marcă știrian uh, din Stiria, atât în Slovenia cât și în Austria, dar acest lucru nu, nu duce la nicio problemă. Repet din nou, uh, în acordul de la Ohrid se folosește uh, ca termen oficial pentru limba vorbită de populația respectivă adjectivul macedonean. Deci nu putem să ignorăm cum se desemnează o etnie, o populație în sine. Uh, Putem discuta despre denumirea unui stat, dar cum, uh, cum, doresc, cum dorește o populație să-și numească Academia, bibliotecile și așa mai departe, nu putem să hotărâm noi. Vă mulțumesc, domnule Posselt. Doamna Gianacu, vă rog două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Problema aceasta am mai despătut-o de mai multe ori Există două moduri de a dezbate această temă. Una ar fi să vedem ce spune majoritatea și să alegem această variantă, dar hotărârile se vor lua la Consiliu și nu la Parlamentul European. Altă modalitate este să spunem adevărul și adevărul este că acest stat încearcă să creeze o identitate greșită pe baza unei propagandă nu numele este problema, ci propaganda este problema. Insistența guvernului acestei zone care creează aceste probleme. Propaganda aceasta ajunge foarte departe și trebuie, firește, să avem relații de bună vecinătate și trebuie să ne confruntăm foarte serios cu aceste probleme. Vreau să vorbesc acum despre amendamentele 1, 2 și 3 propuse de de, de raportor sunt acceptabile, însă amendamentul 5 nu poate fi lansat către ambele guverne ca ele să facă activități pozitive pentru că propaganda care vine de la Scopie nu vine din partea noastră. Bineînțeles că nu trebuie să folosim adjectivul macedonean. Suntem de acord cu această problemă și e ceva ce nu înțeleg. Țara aceasta, Parlamentul o denumește Frim, fosta Republică Iugoslavia Macedoniei. Nu poate să fie așa. Nu putem să spunem o chestiune pe de-o parte și altă chestiune pe de altă parte. Uh, amendamentul 20 și aici suntem de acord. Amendamentul privind tranzacțiile nu reflectă raportul făcut de raportor, unde se spune că Grecia și Bulgaria trebuie să facă pași înainte. Amendamentul 21, domnule președinte, dacă nu se soluționează problemele care țin de o hotărâre globală privind numele în cadrul ONU, nu există posibilitatea să înceapă negocieri. Am spus acest lucru de nenumărate ori. Unii spun că dacă o să repetăm în fiecare an aceleași argumente, Consiliul o să ajungă să ia o hotărâre contrară. Dar nu are să fie așa. Mulțumesc. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc mult mai puțin. În primul rând, aș vrea să spun că domnul Howitt a pregătit un raport excelent, este foarte deschis, este un raport uh, decent și trebuie să-i acordăm credit pentru activitatea domniei sale. Este un raport corect despre Macedonia. Este evident problema numelui este centrul discuției noastre pentru că se pare că orice am face ajungem în cele din urmă la această chestiune a numelui care ne împiedică să facem progrese. Din nefericire, am pierdut șansa aceasta și acum avem de-a face cu un guvern care este mai puțin gata pentru compromis uh, în Grecia decât guvernul anterior. Oricum, trebuie să găsim o soluție. Susțin apelul din raportul acesta pentru ca această Europa mai mare să faciliteze procesul. Dacă ne bazăm numai pe formatul ONU, nu vom ajunge la rezultate. Poate că trebuie să găsim o manieră să încurajăm ambele țări la nivelul Uniunii Europene să soluționeze problema numelui. Totuși, timpul trece, nu se schimbă nimic și nu ar trebui să fim captivi în această chestiune bilaterală, pentru că se pune în pericol stabilitatea țării. E foarte clar și din acest punct de vedere și securitatea întregii zone. Bulgaria este un stat vecin și trebuie să spunem acest lucru foarte clar. Din acest punct de vedere nu putem rezolva problema, dar poate putem găsi soluții interimare. Soluții care să oblige Macedonia, cetățenii macedoneni față de integrarea europeană. Uite, am găsit o soluție pentru Kosovo, chiar dacă cinci țări nu au recunoscut Kosovo, am găsit în cele din urmă o manieră de a lucra cu Kosovo. Am găsit o agenda pozitivă, deci modalitatea de a lucra cu Turcia, deci ar trebui să găsim o soluție și în cazul Macedoniei, până când se găsește o soluție privind problema numelui deci există diferite idei pe marginea acestei chestiuni, dar poate că ar trebui să ne concentrăm împreună cu Comisia asupra acestei chestiuni. Cu Consiliul e mai greu, dar Comisia poate să stabilească o agendă pozitivă, activă cu Macedonia până când se rezolvă problema. Mulțumesc! Mulțumesc! Și ca act de generozitate, pentru că astăzi am avut alegeri, domnul Richard Howitt va avea 5 minute ca să răspundă la uh, toate cele spuse de antevorbitori. Mulțumesc foarte mult pentru uh, cuvintele amabile pe care le-am auzit. Mi-a plăcut foarte mult să fac acest raport. Uh, sunt realmente angajat față de această țară și de reformele care trebuie să se uh, petreacă acolo și de ideea de aderare la Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru cooperare doamnei Nicolae a plecat, dar uh, grupului ALDE noi uh, spunea că trebuie să ne conformăm hotărârii luate de Tribunalul Internațional. Lucrul acesta este foarte clar reflectat în amendamentele de compromis. Uh, și aș dori să o rog grupul ALDE să înțeleagă acest lucru. Doamna Cornelison și domnul Tană, că apropo de folosirea cu termenului legitim, am auzit ce a spus, există clar uh, divergențe de opinie și însă sunt uh, obligat uh, să respect înțelegerea făcută, dar o să facem un vot separat și să vedem ce spune majoritatea și ce spune comisia dumneavoastră. Respect punctele dumneavoastră de vedere apropo de această chestiune. Domnul care s-a referit la NATO, am spus acest lucru în rezoluție. După părerea mea, reuniunea de la Chicago uh, și reuniunea Consiliului din martie încearcă să facă pași înainte. Le-am menționat în rezoluție, n-am spus mai mult decât atât, așa că voi răspunde foarte deschis și onest la punctul acesta. Cât privește problema identității ridicată de domnul Kovacev, am discutat și la Scopie, vom discuta și în continuare urma ca domnul Kovacev să discute cu domnul în privind un nou compromis la amendamentul domniei sale și aștept să văd acest lucru. Nu l-am citit încă, dar oricum, sunt gata pentru discuții viitoare și cred că există voința între grupul dumneavoastră și eu, ca raportor, să ajungem la un compromis care să ne permită să facem un pas înainte. Cred că are dreptate când spune că nu m-am referit în prezentare la deschiderea dosarelor. Uh, s-a convenit anul trecut, am recunoscut, uh, anul, am spus lucrul acesta și trebuia să, să fie menționat. Doamna Nenski. Nu voi spune altceva decât am spus în prezentarea inițială. Nu dorim să includem aici niciun fel de cuvinte care să fie izvorâte din ură. Aș dori să o rog pe doamnă să înțeleagă care este poziția mea. Domnul Cacin. Poate că nu mi-a fost foarte clar uh, ce am, nu a fost foarte clar ce am spus, însă în niciun caz nu vreau să spun că domnia sa sau altcineva încearcă să fie provocator. Deci îmi pare rău dacă s-a înțeles în felul acesta. Vreau să spun că, sigur, sunt laburist britanic, dar am folosit cuvântul segregare în formula inițială a raportului. Apoi am discutat cu mai mulți consilieri care mi-au spus că ce vreau uh, eu să se întâmple este mai puțin posibil. Separare este un cuvânt foarte clar, deci nu accept că ne ascundem în dosul cuvintelor. Pur și simplu, cred că modul în care am rezolvat eu lucrurile reflectă atât ce vrea domnia sa, cât ce vreau și eu nu e o diferență de obiective aici și niciun fel nu vreau să spun că domnia sa a încercat să fie provocator dacă... Domnul Peterle, vă mulțumesc pentru amendamentele dumneavoastră. Ce a spus despre compromisul 5, alineatul 9, înțeleg că este un amendament care a ajuns la târziu la mine, nu din vina dumneavoastră. Și mi-e foarte greu să-l accept după ce am negociat compromisul dar dacă doriți să discutăm, sigur ne vom putea reuni să discutăm după acest schimb de vedere. Domnul Posselt, vă mulțumesc foarte mult pentru cele spuse. Sunt de acord cu multe din cele spuse de dumneavoastră, dar firește, ce spunea domnul Posselt și ce spunea și doamna Gianacu, sunt chestiuni diametral opuse și de aici reies dificultățile de a rezolva această chestiune. De aceea am vrea un singur vot uh, apropo de alinatul 8 și de nume. Domnul Posel, doamna Gianacu, o să vedem uh, cum vom vota. Doamna Gianacu, repet, Susțin o parte din amendamentele domniei sale, dar la compromisul 20 am preferat să folosesc formula agreată de anul trecut. Este o formulă agreată de Parlament și să sperăm că o va susține așa. Mulțumesc celor spuse, domnul Vigeni, nu numai pentru cele spuse, ci și pentru susținere. Apreciez uh, sfaturile domniei sale dacă s-a pierdut o șansă sau nu cu nou guvern din Grecia, nu știu. Am discutat acum două săptămâni cu domnul Dimas, cu colegii de la Comisie, cu guvernul de la Atena și cred că n-am pierdut șansa în totalitate și încurajez părțile atât aici cât și la Atena, cât și la Scopie, dar are dreptate domnia sa către continuarea statul quo-ului nu este o opțiune. Sunt de acord cu cele spuse de domnia sa. Sunt cuvinte foarte puternice și este absolut uh, că așa dorim ca Parlamentul să voteze atât mâine cât și în plenară. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc că mâine vom vota la ora 9 pe marginea acestui raport, iar uh, domnul Howitt mai dorește să spune ceva și anume că este o eroare de gramatică la aliniatul 6 unde trebuie spus uh, șanse, opportunities în engleză și nu la singular. Mulțumesc foarte mult. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Neitz pentru că trecem la participarea Marocului la programele Uniune are cuvântul și ne va prezenta cum stau lucrurile. Doamna Neț, aveți cuvântul. Voi vorbi franceză. Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Este a doua oară când discutăm acest proiect de recomandare privind proiectul de hotărâre a Consiliului privind încheierea unui protocol euro, euro care să uh, înființeze uh, o asociație între Uniunea Europeană și Regatul Marocului. Protocolul acesta se referă la un acord cadru uh, care se referă la principiile generale ale participării regatului Maroc la programele Uniune. Am discutat acest lucru prima dată pe 20 decembrie anul trecut în această comisie. Votul va avea loc mâine și pentru că nu s-a prezentat niciun fel de amendament la data limită 10 ianuarie, vă voi aduce aminte elementele esențiale ale acestui protocol recomandarea privind protocolul, recomandare pentru un vot pozitiv din partea Parlamentului pe marginea acestui protocol de acord. Am explicat despre ce este vorba. Protocolul acesta face parte din cadrul politicii europene de vecinătate, sub toate aspectele ei. Negocierile pentru acest protocol au fost inițiate în 2007 și au fost încheiate în 2010 și s-a ajuns atunci la o propunere, o primă propunere legislativă pe 17 mai 2010, care a fost discutată și aprobată și publicată de Consiliu pe 27 septembrie 2010. Protocolul acesta se concentrează pe principalele aspecte pe principiile generale, mă scuza spune vorbitoare, ale participării Marocului și se concentrează pe următoarele programe sau domeniile suitate, competitivitate și inovare, uh, vamă cu orizontul 2013, Sezar, adică cerul unic european, cercetare și Marco Polo. Clauzele sunt clauzele tip care se aplică țărilor partenere, iar protocolul se referă în primul rând la modalitățile și condițiile specifice care se aplică la participarea Morocului la fiecare dintre aceste programe, adică modul de a calcula contribuția financiară ca și procedurile de raportare și de evaluare care trebuie să existe în cadrul unui acord între Comisia Europeană, care acționează în numele Uniunii Europene, și Regatul Marocului. Permiteți-mi să vă reamintesc că suntem la uh, un an după începutul primăverii arabe, ne uh, Uh, vedem uh, în fața primelor rezultate ale alegerilor care au urmat diferitelor manifestări din primăvara arabă. Știți că în Maroc acum a fost modificată Constituția după un vot pozitiv al populației în timpul unui referendum. Au urmat apoi alegeri legislative care s-au desfășurat într-o manieră care este dincolo de orice critică și care îndeplinesc toate criteriile. Partidul dominant care a ieșit învingător din alegeri este Partidul pentru Dreptate și Dezvoltare și de aici provin primul ministru al Marocului este un partid islamist moderat, guvernul este un guvern de coaliție, pentru că partidul acesta s-a situat pe primul loc în alegeri, dar nu are majoritatea suficientă pentru a guverna singur și cred că este foarte important să reținem faptul că Uniunea Europeană are raporturi fran- oneste și deschise cu Marocul. Protocolul acesta ne permite, în expunerea de motive, uh, să acordăm importanța tuturor aspectelor politicii referitoare la drepturile omului. Vă aduc aminte că este indispensabil ca uh, politicile acestea puse în aplicare conform protocolului să fie în beneficiu populației rezidente pe teritoriul Marocului, inclusiv Sahara Occidentală. Dar cum, uh, așa cum am spus, nu există amendamente, deci bănuiesc că colegii mâine vor fi gata să voteze pozitiv pe marginea acestui raport, așa încât le mulțumesc, mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult! Domnul Panțeri are acum cuvântul. Antonio, aveți cuvânt. Grazie, președinte. Mult brevemente, perché sono... Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint, pentru că sunt într totul de acord cu cele spuse de doamna raportor. Și eu consider că acest protocol um, reprezintă o încurajare și un sprijin a eforturilor Marocului și exact acest lucru a trebuit să facă Uniunea Europeană, să încurajeze Marocul în aprofundarea reformelor inițiate, să le pună la dispoziție stimulente care să încurajeze să participe, să adâncească procesul de reformare și să includă cât mai mult societatea civilă. Acest lucru uh, subliniază schimbările care au avut loc în urma alegerilor din uh, Maroc și este important să promovăm și să consolidăm uh, procesul de reforme din uh, Maroc, din Maroc, pentru că această țară are nevoie de aceste reforme. Vă mulțumesc, doamna Gomez. Da, doresc să fiu de acord cu doamna raportor și cu colegul nostru Panțeri. Într-adevăr, relațiile noastre cu Maroco au o importanță strategică și acest lucru a devenit cu atât mai clar în urma inițierii procesului de schimbare din țările din nordul Africii. S-au ajuns la modificări importante și în Maroc. Cred că faptul că nimeni nu a înaintat amendamente spune ceva foarte clar. Toată lumea a înțeles uh, importanța strategică a relațiilor Uniunii Europene cu Marocul Dar, de asemenea, acest lucru înseamnă că avem responsabilități uh, suplimentare cu toții, atât cei din atât Marocul cât și Uniunea Europeană. Responsabilități uh, legate de valorile comune presupuse de acest statut avansat, valori care trebuie să fie testate tot timpul. Eu sunt unul dintre membrii Parlamentului European pe care interesează situația din um, Africa, uh, din Africa de Nord, mă interesează ce se întâmplă în Sahara de Vest. Pe mine, eu, eu vin din uh, Portugalia, uh, un vecin important al Marocului, pe lângă Spania, și ne interesează ce se întâmplă în Maroc, ne interesează ce se întâmplă cu cetățenii Marocului, ne interesează intensificarea relațiilor cu această țară și ne interesează să nu se ignore în continuare o problemă importantă. După părerea mea, acest statut avansat, împreună cu modificările importante care se petrec deja, s-au petrecut și se petrec în Maroc, ne oferă posibilitatea să abordăm această problemă într-un mod adecvat și să încercăm să o rezolvăm, pentru că acest lucru ar fi în beneficiul cetățenilor din Maroc, nu doar în beneficiul cetățenilor care trăiesc în această regiune a Saharei de Vest. Este un lucru crucial nu doar pentru regiunea respectivă, dar pentru toată lumea. Vă mulțumesc, domnul Preda, are cuvântul. Vreau să salut uh, consensul larg uh, legat de participarea uh, Marocului la programul Uniunii. Așa cum s-a spus, nu sunt amendamente, deci putem deja să o felicităm. Și eu aș vrea să subliniez faptul că trebuie să transmitem un semnal clar Marocului în contextul care a fost uh, menționat de instalarea unui uh, nou guvern condus de Ben și eu vreau să insist asupra acestui aspect într-un context cât se poate de benefic, apropierea uh, Marocului de Uniunea Europeană în contextul Magrebului. Știți că avem împrejurări minunate pentru a transmite acest mesaj clar și pentru a spune că uh, procesul de uh, reformă uh, va fi pus pe agenda guvernamentală în lunile ce urmează. Mulțumesc! Tomorrow morning. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mâine dimineața la ora 9 vom uh, începe votul. Vă rog să aveți cartelele de vot și înainte de a încheia ședința, Aș, aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi în mod personal uh, președintelui Albert, Albertini și echipei din care am făcut și eu parte pentru cooperare, pentru camaraderie, pentru tot. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem mâine!